Non Bine, diamo inizio. Haideți să începem. Haideți să începem ședința comisiei noastre. Vă rog foarte frumos să luați loc. Bine. Mulțumesc. Haideți să începem ședința. Vă urez uh, bun venit uh, după vacanță. Sper că ați petrecut uh, o vacanță frumoasă și că v-ați odihnit după cele um, peste 50 de dialoguri tipartite care au avut loc înaintea vacanței de vară. Haideți să ne mișcăm rapid, avem și voturi astăzi, se adoptă ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții se consideră adoptată ordinea de zi. Punctul 3, procesul verbal de la uh, ultimele noastre reuniuni, dacă nu avem nici aici comentarii până la sfârșitul reuniunii, se consideră procesul verbal, procesele verbale adoptate. Urez bun venit doamnei Susan Sol, nouă asistentă care se va ocupa de cooperarea cu țările candidate. Avem uh, și un funcționar de la Parlamentul um, um, macedonian, domnul Filipovski. Bun venit amândurora! Anunțurile președintelui, uh, ședința noastră este transmisă pe internet, asta în primul rând. În al doilea rând vă reamintesc că pe data de 24 septembrie va avea loc conferința privind uh, sectorul produselor lactate după 2015, care va avea loc la Bruxelles. Această conferință este una foarte importantă, organizată de comisie și toți uh, membrii Comisiei Agri a Parlamentului European sunt invitați la acest eveniment. Vreau să vă spun că la sfârșitul reuniunii noastre de astăzi va avea loc o reuniune a coordonatorilor de amploare la care pot participa și raportorii din umbră, unde se va discuta modul în care uh, vom, uh, ne vom desfășura activitatea în cadrul președinției lituaniene pe în ceea ce privește punctele asupra cărora nu am ajuns la un acord cu Consiliul. Vă reamintiți, bineînțeles, că este vorba despre perspectivele financiare și este vorba despre acordul, despre punctele la care nu am ajuns la un acord pe 26 iunie. Avem regim lingvistic complet la interpretare, mă bucur să vă pot anunța acest lucru și ajungem deci la punctul 5 de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2014, toate secțiunile. Raportor este colega noastră, Vasilica Viorica Dăncilă, căreia îi dau cuvântul. După aceea vom vota cele 21 de amendamente. Domnule Dăncilă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc pentru colaborare, în primul rând, secretariatului și tuturor colegilor care s-au implicat în acest raport uh, și vreau să anunț că am retras ultimile două uh, proiecte pilot, mă refer la Agri cincizeci și 5321. Mulțumesc! Bine, grație, Dancil. se Mulțumesc, doamna Dăncilă. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci vom trece imediat la vot. Avem numai 21 de amendamente, astfel încât uh, cred că putem vota prin ridicare de mână. Așa va fi mai ușor și pentru cei care și-au uitat cartela de vot. Haideți să începem, deci. Amendamentul 5307. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna împotriva. Abțineri. Se respinge. Agri 5301. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Agri 5305. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5311. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5304. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5303. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5352. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5351. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5314 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5318 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5320 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5322 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5300 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5302 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că va trebui să numărăm pentru 5302, vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru. Țineți mâna sus. Bun, cine este împotriva acum? Se respinge. 5309 pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze, haideți să repetăm 5309, fiindcă n-a fost clar. Cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. 5317, pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Questo è stato respinto. Ok. Chiedo scusa, c'è un ultimo voto che abbiamo saltato. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Am uh, sărit un vot din greșeală. Trebuie să ne întoarcem la un amendament. 5316. Amendamentul acesta trebuie să fie votat. 5316. Haideți să votăm cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ultimele două au fost retrase. Deci am terminat foarte bine, vă mulțumesc. Adesso andiamo al punto 6. Mulțumesc. Haideți că trecem acum mai departe la punctul 6, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2014. Raportor pentru acest uh, aviz este din nou colega Dencilă. Acum o să discutăm uh, proiectul de aviz uh, care însoțește amendamentele pe care le-am votat. Acest aviz va fi votat uh, la ședința noastră din 17 septembrie și trebuie să exprime prioritățile noastre politice, inclusiv în ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, 3 septembrie la amiază. Încă o dată dau cuvântul doamnei Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul uh, proiectului de aviz avem uh, zece puncte. Uh, ceea ce vreau să subliniez în mod special este faptul că regret, am subliniat și în ședința anterioară, regret faptul că aplicarea mecanismului de disciplină financiară uh, înseamnă pentru un număr ridicat de fermieri o reducere de aproximativ cinci din nivelul plăților directe dar având uh, în vedere consensul dintre cele trei instituții uh, acest lucru trebuie aplicat. de asemenea vreau să mai menționez faptul că uh, trebuie să fie soluționată problema creditelor de angajamente neplătite ca o condiție prealabilă pentru a asigura uh, demararea cu succes a noii perioade de programare 2014-2020 având în vedere în special uh, nivelul redus de plată destinată dezvoltării uh, rurale de asemenea uh, finanțarea pentru dezvoltarea rurală acordată pe baza fondului uh, european agricol pentru dezvoltare rurală va fi uh, redusă cu cinci cinci în ceea ce privește creditele de angajament. aștept din partea colegilor ca până mâine să vină cu noi amendamente referitoare la acest proiect de aviz. Bine, Mulțumesc foarte mult, doamna Dăncilă. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Din partea comisiei dorește cineva să ia cuvântul? Aveți cuvântul. De grație. Vorrei ringrazia, non vorrei... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și doamnei Dăncilă, doamnei raportor, care a dat dovadă de sensibilitate față de argumentele pe care le-am prezentat noi. Și aceasta cu ocazia prezentării pe care am făcut-o ultima oară. După cum știți, trebuie să fim foarte riguroși din punct de vedere bugetar, o știm cu toții. Trebuie să respectăm plafoanele care au fost fixate. Și, bineînțeles, că trebuie să mergem mână în mână, dar trebuie să ajungem la o concluzie în ceea ce privește plafonul stabilit pentru plățile directe, tocmai ținând cont de această rigoare bugetară actuală. Aș vrea de altfel să mulțumesc și comisiei noastre parlamentare și încă o dată raportorului pentru ajutorul pe care ni l-ați adus și care se referea în special la revenirea la câteva dintre propunerile inițiale ale noastre și mă gândesc în special la creditele de plată pentru dezvoltare rurală. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dacă nu mai există cereri de luare de cuvânt, cred că putem trece la punctul următor, punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de dispoziții tranzitorii referitoare la regulamentele privind plățile directe, dezvoltare rurală și finanțare, monitorizare și gestionarea PAC. Domnul Des. Sunt riforma la PAC. Questa Dragi colegi, am lucrat foarte mult pentru a ajunge la o reformă a politicii agricole comune. Această nouă PAC ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014 în tot ansamblul său. Însă, din păcate, e nevoie și de măsuri tranzitorii pentru a reglementa chestiunile tehnice și pentru a avea un proces de adaptare în condițiile cele mai optime pentru a trece la noul sistem al PAC. Așa cum arăta și raportorul și de altfel îi da cuvântul în curând, aceste măsuri trebuie să fie publicate până la sfârșitul anului. De aceea avem nevoie de un acord în primă lectură cu Consiliul cel târziu până, în plenara, până la plenara din noiembrie anul acesta. De aceea, munca noastră de aici are o legătură foarte strânsă cu dezbaterea pe care o avem cu președinția actuală, tocmai pentru a elimina ultimele obstacole care sunt acum în suspans. Știți că e vorba de acele puncte care sunt trecute între paranteze drepte, deci chiar după acordul de pe 26 iunie și unele puncte sunt foarte importante, în special uh, elementul de flexibilitate a transferurilor între cei doi piloni. Deci trebuie ca aceste măsuri să fie coerente și acum am să dau cuvântul raportorului și mm, secretariatul să țină cont de ce se va spune aici. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Acest raport este unul foarte tehnic. Până acum, Parlamentul a depus eforturi astfel încât reforma PAC-ului să fie posibilă cu începutul lunii ianuarie, însă vedem calendarul um, a fost astfel făcut încât fermierii europeni să aibă o siguranță în ceea ce privește următoarea perioadă de planificare a bugetului. Însă, pacul nu poate să intre în vigoare așa cum ne-am propus până în 2014, de aceea este nevoie de niște dispoziții tranzitorii, astfel încât să existe o punere în aplicare a acestea fără mari probleme și e nevoie de noi forme de sprijin sub PAC care să le fie oferite fermierilor. Înainte de votul în ceea ce privește CFM-ul, trebuie să se mai discute următoarele aspecte. În primul rând, e important uh, procedura de convergență externă și apoi posibilitățile de investiții sub al doilea pilon, apoi o, redu- o, o reducere a poverii administrative, premiile acordate pentru 2014. Toate acestea trebuie discutate înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, le găsiți în amendamentul 8, apoi flexibilitate între piloni pilon, pentru că statele membre pot să transfere sume dintr-un pilon pe, în altul, 15% din primul, 10% din al doilea în primul pilon, însă această a doua parte e la dispoziția doar acelor state membre care au o media plăților de sub 90% din media europeană a plăților directe. Apoi, la al șaselea punct, ce se întâmplă sub pilonul 2, trebuie să existe o conectivitate între programele existente și cele următoare. La amendamentul 6 găsiți aceste aspecte. Apoi, al șeptelea lucru, înverzirea plăților directe după 2014. E nevoie de o reformă a programelor în ceea ce privește dezvoltarea rurală în acest sens. Statele membre trebuie să aibă la dispoziție suficient timp astfel încât să poată să facă acest transfer fără probleme, să nu existe probleme de duplicitate din cauza înverzirii. E important ca înverzirea în toate statele membre să fie proporțională și să, fie, poat, să poată să fie pusă în aplicare în același timp. Nu trebuie să ne confruntăm cu o situație ca în trecut, în care anumite state membre au reușit, terminaseră, iar altele nu. Parlamentul European și Consiliul, înainte de sfârșitul anului, trebuie să aibă, să spună care sunt regiunile specifice și ce exact se va, muta, se va modifica în temeiurile juridice. V-am prezentat pe scurt acest raport, cu siguranță vor mai exista niște completări tehnice și amendamente. Am vorbit deja cu mai multe state membre de de exemplu, au venit mulți la mine și și-au exprimat, și-au exprimat dorințele. Finlandezii au niște dorințe speciale mai în, legă, în legătură cu caracteristicile specifice ale acestei țări, însă eu cred că trebuie să ne asigurăm prin acest raport că reforma PAC va fi pusă în aplicare fără probleme în Europa și aștept cu nerăbdare să văd ce se mai poate adăuga acestui raport. Mulțumesc! Grazie Albert. Quindi diamo inizio al... Mulțumesc Albert. Trecem acum la dezbatere. Domnul Osling. Da, ehm, pe scurt, domnule președinte, după negocieri pline de efort, am căzut de acord asupra reformei PAC și acesta, aceasta trebuie să fie și baza pentru raportul pe care ni-l prezintă acum aici Albert Des. Faptul că nu am încheiat anumite puncte pe negocieri e una din problemele acestei povești, însă eu cred că în această lună le vom putea soluționa. Însă un punct, stimate Albert Des, în ceea ce privește fondurile și inversirea să fie amânate pentru 2016, ei, eu cred că e o interpretare foarte liberă a ceea ce am hotărât noi în cadrul la formei, reformei PAC. Acum se reia acest lucru în compromis cu statele membre. Eu cred că așa ceva e periculos. Nu, nu cred că va funcționa. Motivarea că în doi ani nu se poate pune în aplicare, cred că merge prea departe. Pentru că avem deja un an de amânare, după aceea vom mai avea încă un an de amânare, până la urmă vom ajunge la cel mult patru ani e eficient așa ceva, că probabil în 2017 din nou vom lua o hotărâre în acest sens, de exemplu să crească suprafața ecologică la un alt procent. Nu putem pur și simplu să tot amânăm lucrurile an cu an. Trebuie să spunem acest lucru foarte clar și cred că și alte grupuri politice au aceeași părere. Totul mă face să pun sub semnul întrebării rezultatele trilogului. Cred că e periculos, Albert, să o luăm pe această cale. Am uh, discutat și la reuniunea coordonatorilor cum să includem aici dezvoltarea rurală. Probabil că termenul pentru amendamente ar trebui să fie totuși amânat ca să avem timp să discutăm. Grazie a Martin Oșling. Adesso Andrew. Eric, a te la parola. Mulțumesc. Și acum, Andrew, te rog. Și după aceea, doamna Costinger. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, un comentariu în legătură cu forma, pentru că acest raport uh, a fost uh, tergiversat și, ținând cont de motivele prezentate de raportorul nostru, nu există niște orientări foarte generale. Avem și cele 34 de amendamente care ne arată foarte clar care sunt propunerile pe care ne le prezintă raportorul și aș vrea tocmai să mă refer la aceste amendamente în mod foarte concret. Partea referitoare la dezvoltare rurală. Și aici sunt de acord cu raportorul care spune că ar trebui ca statele membre să-și poată asuma riscul în ceea ce privește uh, măsurile luate și alte măsuri de susținere referitoare la investiții pentru restructurare, modernizarea exploatațiilor agricole și silvicole. Aș putea susține propunerea sa, care crește angajamentele posibile la toate măsurile din axa 2 și 3 din politica actuală de dezvoltare rurală și care se referă la mediu și diversificare și calitatea vieții pentru economia rurală. Dar cred că n-ar trebui să uităm un lucru, și anume susținerea pentru instalarea de tineri fermieri, în special în statele membre care recurg deja la aceste dispoziții în al doilea pilon. Cred că ar fi păcat ca procesul de înființare a tinerilor uh, fermieri să fie întrerupt în anul 2014, pentru că toată lumea e de acord că aceasta este o prioritate și că ar trebui, prin urmare, să fie susținută și să permită o reînnoire a generațiilor care lucrează în agricultură. Cred că s-a subliniat îndeajuns această temă în reforma pe care am făcut-o, ca să ținem cont de acest aspect și în elementele de tranziție. Acum referitor la ajutoarele directe. Sunt de acord cu raportorul nostru pentru a pune în vigoare cât mai repede cu putință un nou regim de ajutor și de primă la hectar însă mi se pare de asemenea că ar fi bine să avem o deschidere pentru adoptarea unor dispozitive actuale care să facă aplicabilă noua măsură pentru cuplare facultativă cât mai repede cu putință. Cred că este foarte important acest lucru pentru anumite sectoare și în special pentru sectoare, sectorul crescătoriei de animale, care a avut foarte mult de suferit în ultima vreme uh, din cauza uh, problemelor pe piață și a veniturilor reduse. Și încă un element care s-a spus aici, amendamentul 23 se vorbește aici despre implementarea încă din 2014 uh, a primelor voluntare pentru hectar și se propune ca noul dispozitiv pentru PAC, care reprezintă o piatră uh, unghiulară a PAC să fie aplicată doar în 2016. Eu unul nu pot susține o astfel de propunere pe care o contest aici în fața dumneavoastră și aici sunt absolut în dezacord cu raportorul nostru. Raportorul a prezentat multe amendamente în legătură cu flexibilitatea uh, pentru transferul între primul și al doilea pilon și invers. Acestea sunt conforme poziției pe care Parlamentul a susținut-o în cadrul negocierilor și în dezbaterile trialogului. Raportorul își permite de asemenea și al libertatea de a vorbi despre caracterul uh, irreversibil al alegerilor luate de statele membre pentru a da dovadă de astfel de flexibilitate. Această propunere corespunde poziției oficiale adoptate și susținute în cadrul trilogului, în cadrul reformei PAC. Analizarea acestor măsuri tranzitorii n-ar trebui să pună sub semnul întrebării acordurile dificile care le-am uh, obținut în ceea ce privește conținutul propriu-zis al reformei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Costinger și după aceea Uri Cradust. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Albert Des pentru acest raport. În intervenția mea vreau să fac referire și eu la dezvoltarea rurală. În comparație cu plățile directe, aici au rămas mai multe întrebări deschise. Cred că trebuie să salutăm faptul că Albertes, așa cum am discutat mult aici, a rămas uh, credincios discuțiilor noastre și anume în ceea ce privește finanțarea pentru noi programe în acest an. Ne dorim ca acest lucru să se întâmple. Cred că e foarte important pentru fermierii noștri să se bucură în sfârșit de siguranță în statul meu membru, tocmai faptul că lipsesc aceste măsuri tranzitorii este unul care duce la incertitudine în agricultură. Pentru că e clar, agricultura trebuie să plănuiască cu cel puțin un an înainte ce trebuie să se facă. Eu cred că e foarte important să existe o clarificare. Uh, mai ales în cele spuse de comisie, în ceea ce privește suprafațele și legătura lor cu dezvoltarea rurală. Toate măsurile care au fost finanțate acum în programele agricole ar dispărea în anul de tranziție dar există state membre care au programe agricole cu măsuri care nu sunt neapărat supuse acestui domeniu și ei ar trebui să poată să-și financeze asemenea măsuri și în anul de tranziție. Apoi, foarte importante sunt posibilitățile de investiții. În foarte multe state membre, deja de mult timp vorbim de investiții foarte mici, aproape zero, Până în 2013 lucrurile au stat așa, lucrurile s-au tot tărăgănat și acum faptul că investițiile nu pot fi finanțate duce din nou la probleme. În ceea ce privește creșterea animalelor, și aici fermierii trebuie să își plănuiască multe investiții și trebuie să găsim o soluție. Până în 2014 să existe posibilitatea cel puțin de depunerea unei cereri sau așa ceva, pentru că e clar, vorbim de niște intervale de timp foarte lungi lipsite de finanțare apoi mai ales în dezvoltarea rurală, în ceea ce privește programele de educație, în acest domeniu acestea lipsesc. Lipsesc foarte mult și lipsesc și programele. Lipsesc și finanțările pentru asemenea programe în anul de tranziție, însă nu ar trebui să uităm și de aceste două aspecte. Instalarea pentru tinerii fremieri este de asemenea un punct foarte important pentru cetățenii europeni și trebuie să fie finanțat acest program în continuare și în anul de tranziție. Parlamentul European trebuie să aibă o voce puternică pe acest subiect. Apoi, în ultima perioadă de finanțare, ar trebui să nu se finanțeze foarte mult lucrurile axate pe suprafața agricolă. Mulțumesc mult! Bine, grazie Elisabeth. Ulrich Mulțumim, Elisabeth. Ulrich Rodust are cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc, îi mulțumesc și lui Albert Des pentru raport. Voi vorbi pe scurt, două propoziții am de spus. Eu nu pot să-mi închipui de ce dorim să introducem înverzirea în 2016. Vorbim deja de foarte mulți ani despre PAC, știm cu toții ce ne așteaptă și ne putem imagina. Apoi, a doua propoziție, da, pot să accept un transfer de la primul pilon la al doilea pilon, însă am o mare problemă cu transferurile din al doilea pilon spre primul prim, primul pilon, pentru că dacă ne dorim să se, pe termen lung, să se renunțe la plățile directe, atunci nu trebuie să scăpăm ocazia pe care o avem aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, îi mulțumesc și domnului raportor. Așa cum s-a spus, deja vorbim despre un raport foarte tehnic, dar acesta are o influență mare asupra fermierilor noștri. Și cred că am discutat deja dinainte și ne-am înțeles, am spus că ne dorim să existe această parte a consolidării investițiilor. Am vorbit despre ea și înainte de uh, reformă. Vreau să spun foarte clar că eu sprijin tot ce merge spre uh, acest fapt, să fie prelungit acest sistem pentru încă un an, apoi pentru celelalte lucruri, cele scrise mic, în ceea ce privește măsurile de mai încolo, vreau să vă spun că aici vorbim foarte clar de un an tranzitoriu. Important pentru mine nu e ce doar în primul pilon, ci și tot ce are de-a face cu dezvoltarea rurală. Și în cadrul dezvoltării rurale ne dorim să existe programe de mediu, programe de investiții pentru fermieri și pentru dezvoltarea rurală care să fie prelungite. Acest lucru este foarte important și sper că și Comisia va sprijini aceste aspecte dacă înțeleg bine, atunci în toată Europa vorbim de programe de austeritate și în acest domeniu unde nu avem dispozițiile tranzitorii riscăm foarte mult și anume să existe un vid de investiții. Așa ceva nu se poate întâmpla. Tocmai de aceea trebuie să ținem cont și de investiții în dezvoltare rurală în cadrul acestor, acestor dispoziții tranzitorii și sper că veți sprijini acest fapt. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Reimers. Întreaga discuție ne arată că și acest um, raport este unul asupra căruia încă mai există foarte multe teme, temeri. Cred că e important ca în acest moment putem să spunem sau putem să încercăm să găsim niște dispoziții tranzitorii care să nu ducă la o creștere a birocrației, pentru că nu va ajuta, uh, nu va ajuta pe nimeni dacă lucrurile rămân cum sunt acum. Totul va duce la faptul că din nou vom uh, trebui să modificăm formularul 20, din nou fermierii se vor confrunta cu o serie de probleme. De aceea cred că mai bine ar fi ca acum să discutăm despre o prelungire astfel încât să avem mai mult timp, să vedem mai bine ce se întâmplă, să facem mai puține greșeli. Îmi fac griji în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală care nu permit o prelungire. Există și asemenea programe și cetățenii ne întreabă ce se va întâmpla cu noi, cum mergem mai departe. Probabil că și acesta e un punct pe care trebuie să îl mai gândim, pentru că și de aici sunt legate și alte probleme. Apoi la cofinanțare. Ar trebui să facem pași în următorul sens. Există un mai mare spațiu de manevră. Dacă ne dorim să existe programe de austeritate, atunci trebuie să existe o cofinanțare facilitată pentru statele membre. Mulțumesc! Grazie, Brita. Luis Capulas Madame Mulțumesc, Luis Capulas și Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul dess pentru activitatea sa și pentru grija de care a dat dovadă în ceea ce privește faptul că a respectat îndeaproape mandatul de negociere pe care îl avem în ceea ce privește reforma PAC. Sunt de acord cu uh, observațiile făcute de raportorii din umbră, mai ales uh, a raportorului din umbră a grupului meu politic. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect care nu cred că este compatibil cu mandatul nostru. Este vorba despre intrarea în vigoare a măsurilor legate de um, ecologizare, dat fiind compromisul la care am ajuns uh, și care va intra în vigoare în 2015, iar legul DES propune 2016. Deci aici există o um, conflict de mandate, mandate și trebuie să armonizăm această poziție și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că uh, data de 2015 este o dată la care am ajuns la un acord cu Consiliul în cadrul uh, negocierilor noastre, iar uh, dacă am schimbat data, ar însemna că ar trebui să redeschidem negocierile. Doamna Luling, aveți, doamna Luling, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori uh, ca în primul rând să mulțumesc raportorului, domnului Des, pentru acest raport. Salut amendamentul 4, Articolul 1, uh, nou, care are ca scop evitarea birocrației uh, suplimentare. Aș dori să fac o propunere în acest sens, o propunere concretă, pentru a putea atinge într-adevăr acest obiectiv. După cum știți, uh, convergența externă se va aplica deja în anul 2014. Deci ar trebui să adaptăm sumele plăților în 2014 pentru prima dată, apoi a doua oară în 2015, în momentul în care convergența internă uh, se va aplica în egală măsură. Am putea, ca pentru anul 2014, să adaptăm numai suma plăților, iar în 2015 să stabilim o nouă valoare a um, acestor plăți și să comunicăm uh, suma agricultorilor în acest fel am evita comunicarea în trei ani consecutiv la rând a unei uh, noi sume pentru plăți. Și iată, deci uh, ne-am uh, am scutit administrația de o procedură foarte nevoioasă în 2014. Vă stau la dispoziție, dacă doriți, pentru a discuta despre modul în care putem formula un amendament în acest sens, fiindcă consider că este foarte important să evităm uh, acest uh, hârțogăra inutilă. În ceea ce privește articolul 1, alineatul 1 și amendamentul 5, mă întreb dacă nu cumva ar fi binevenit să introducem uh, cu totul uh, articolul 20, uh, 1600 um, 1680 uh, din 2005, mai ales în ceea ce privește tinerii agricultori. Iată ce doream să vă spun pe scurt. Mulțumesc, doamna Luling. Am avut uh, discuții interesante în acest prim schimb de păreri. Acum dau cuvântul comisiei. Doamna Van de Weyer. După care dau cuvântul, uh, cuvântul domnului Des, comisia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc și eu, domnului raportor, pentru acest proiect de raport care aduce elemente foarte interesante în discuția acestei propuneri. Este foarte important faptul că această propunere stabilește niște reguli uh, tranzitorii pentru 2014. Este important ca aceasta să fie adoptată până la finele anului, dat fiindcă unele dispoziții trebuie neapărat să se aplice încă de la începutul anului viitor. Acesta este un mesaj foarte important pe care dorim să-l transmitem. Și pentru ca acest lucru să se poată face, trebuie să limităm conținutul regulamentului la strictul necesar pentru trecerea de la regimul pe care îl avem la ora actuală către noul cadru, cadru al reformei care va fi pus în aplicare în curând. Deci nu este vorba despre, utiliz- despre mm, folosirea acestui regulament pentru a anticipa unele elemente care uh, vor fi puse în aplicare abia în 2014, este vorba despre plățile directe aici, sau să includem elemente care nu țin de caracterul uh, tranzitoriu al acestui regulament. Este vorba despre amendamentele 26, 27, 28 care se referă la alocarea anuală pe stat membru în ceea ce a creditelor uh, pentru dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020 și care trebuie să fie discutate în cadrul uh, finalizării regulamentului privind dezvoltarea rurală. Este limpede că propunerea făcută uh, poate fi îmbunătățită, dar trebuie să se țină cont de rezultatele finale ale reformei iar acest lucru se referă mai ales la amendamentele 9 până la 22, care se referă la flexibilitatea între piloni. Așteptăm rezultatele finale, iar propunerea Comisiei în acest timp uh, trebuie să rămână adaptată. Bineînțeles, în acest raport s-au înaintat unele amendamente, unele amendamente care ne-au atras atenția, iar, uh, iar uh, cu acesta suntem de acord în principiu. Este vorba de amendamentul 16 și alte amendamente care au legătură legătură cu uh, faptul că se dorește prelungirea unei practici în 2014, unei practici pe care o cunoaștem la pilonul 2, este vorba de transferul uh, sumelor uh, nefolosite la pilonul 1, la pilonul 2. Mai avem și amendamentul 24 care se referă la rolul uh, organismelor, uh, organizațiilor de certificare și amendamentul 25 care se referă la data de aplicare a unor uh, prevederi ale uh, următoare viitorului regulament orizontal. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, vreau să vă spun că trebuie să ținem cont de ce se întâmplă cu fondurile structurale, ce facem acolo. Acolo nu este, nu se prevede nu se prevede angajamente în 2014 pe baza regulilor uh, și reglementărilor actuale. Deci resursele FEDER pentru noua program, perioadă de programare trebuie să fie folosite în mare parte pentru a putea uh, Um, susține noile politici noile obiective. Trebuie deci să limităm folosirea resurselor noi pentru măsuri vechi la strictul necesar, ținând cont de termenele care se aplică pentru unele solicitări de asistență pe suprafață sau pentru creșterea de animale. Uh, la amendamentele 5 și 6, în proiectul de raport, în versiunea uh, inițială, fiindcă aveam, am avut mai multe versiuni lingvistice și unele probleme, fiindcă versiunea în engleză se pare că se limitează numai la investiții, uh, noi suntem de părere că această prelungire ar crea inconsecvențe în ceea ce privește programarea financiară pentru dezvoltarea rurală, fiindcă unele măsuri, cum ar fi uh, formarea de la anexa 1, nu pot fi uh, folosite pentru programarea viitoare, dar ar putea fi folosite la, uh, la, pe 3 și 4. Iată deci unele elemente la care am putea să ne mai gândim. Uh, cu titlul informativ vreau să vă spun că există un document uh, al serviciilor comisiei care ne permite să înțelegem măsurile tranzi uh, tranzitorii pentru dezvoltarea rurală și care ar fi foarte folositor în această discuție. În ceea ce privește plățile directe, nu uh, credem că e bine să anticipăm unele elemente ale reformei, cum ar fi uh, uh, plata restituirilor, așa cum se propune la amendamentele 8 și 34. Se, uh, pa, se pare că nu se poate ca statele membre să pună în aplicare tehnic reforma pentru pilonul 1 pentru anul 2013. Iată deci propunerea de um, uh, întârziere până în 2015. Anticiparea unor elemente deci ar crea greutăți administrațiilor naționale. La același lucru este în ceea ce privește Uh, ecologizarea și amânarea până în 2016, așa, așa cum uh, se propune la amendamentul 23. Aceleași efecte se vor uh, institui și aici, fiindcă acestea formează un, un întreg și trebuie să fie puse în aplicare în același timp. Așa cum vă dați seama, pentru noi este foarte important faptul că nu dorim să îngreunăm povara administrativă, fie că este vorba despre agricultori sau alți operatori și același lucru este valabil pentru statele membre. Deci această, această preocupare nu este una nouă pentru comisie, bineînțeles, iar comunicarea la care se face referire în amendamentul 1 ne permite să luăm unele măsuri, să întreprindem unele acțiuni în ceea ce această axă, acest obiectiv de reducere a poverii administrative și nu considerăm că o raportare specifică în cadrul unui regulament care stabilește măsuri tranzitorii își găsește locul aici, iar uh, Parlamentul și Consiliul, bineînțeles, trebuie să fie informați în ceea ce privește acțiunile de reducerea poverii administrative, dar nu este locul aici în cadrul acestui regulament. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine, ringrațiamo la Comisione. E... Mulțumesc foarte mult Comisiei. Dau acum cuvântul domnului raportor Albert Des. Punto. Prego, Albert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc colegilor pentru că au intervenit Mulțumesc și comisiei. Vreau să mai fac un rezumat. Domnul Hoisling ne-a vorbit despre ecologizare, a spus că este împotriva propunerii făcute aici. Am vorbit foarte mult pe acest punct și suntem responsabili cu punerea în aplicare. Uh, Va fi foarte greu pentru administrațiile din statele europene să pună în aplicare toate programele. Programul pentru fermierii mici, pentru tinerii fermieri, 30% sub uh, primul pilon, al doilea pentru măsurile agrare. Va fi foarte greu, eforturi foarte, foarte mari. Juriștii mi-au spus că se va ajunge la niște hotărâri foarte grele și dacă nu e posibil din punct de vedere juridic, nimic nu funcționează, însă dacă e posibil din punct de vedere juridic, ar trebui să facem acest lucru. Pentru statele membre, până în 2015, să existe această procedură de convergență externă. Fără ea va fi foarte greu să se pună în aplicare noul PAG. Vorbim doar de o schimbare a uh, sumelor dar această procedură de convergență externă nu este obligatorie pentru 2015. Colegul meu din Franța a luat cuvântul și țin să-l sprijin. Da, și eu consider că trebuie să sprijinim instalarea tinerilor fermieri. Îmi e foarte cunoscută situația din landul meu. Până acum i-am sprijinit pe acești tineri, dar acest lucru era făcut prin sprijinirea investițiilor. Probabil alții nu s-au gândit la această variantă, dar eu sunt pregătit să o includ. Doamna Köstinger, am auzit cele spuse despre programe și că acestea să fie bine finanțate și să găsim o soluție astfel încât acestea să continue să fie în stare de funcționare. Doamna Rodus despre primul și al doilea pilon da, și aici a fost o hotărâre a Consiliului pe care noi nu am putut să o modificăm. Pentru anumite țări are sens această propunere. Mă uit la domnul Capula Santos, mă uit la Bulgaria, pentru care sunt foarte multe în al doilea pilon și mai puțin în primul. Eu mă gândeam la aceste țări și pentru ele e importantă o aliniere astfel încât să ajungem la o mai bună politică agricolă comună în Europa. În Danemarca doar 10% din fonduri sunt în al doilea pilon și mie mi se pare rațional că acestea se poate să fie transferate să spre primul. În Slovenia, situația, dacă e la 50-50 acum, trebuie să aibă și ea posibilități. Cred că aici trebuie să ajungem la un compromis. Peter Iar a sprijinit uh, tot, la fel și doamna Reimers. Apoi, în ceea ce privește cetățenii noștri, comunele, trebuie să mai discutăm. Domnule Capula Santos, nu voi fi de acord cu nimic ce nu va funcționa din punct de vedere juridic. Astăzi mi s-a spus că da, s-ar putea, însă trebuie să mai discutăm în următoarele zile și să ajungem la o soluție comună. Îi mulțumesc doamnei Astrid Luling pentru propunerea pe care a făcut-o și anume să există o povară birocratică cât mai mică și apoi că faptul că sumele ar trebui să fie cam aceleași. Eu mulțumesc Comisiei pentru intervenție și pentru aviz și sper că în zilele următoare, în timpul care urmează, vom găsi împreună o soluție care să corespundă intereselor fermierilor europeni și să ne asigurăm că în cel mai scurt timp vom avea aceste dispoziții tranzitorii care să ofere o siguranță în ceea ce prive, privește plățile. Bine, grazie Albert, grazie a tutti colleghi. Toneremo... Îți mulțumim Albert, mulțumesc tuturor colegilor. Prego, vicepreședinte Bolso. Domnul Bolso a cerut să ia cuvântul. Domnule vicepreședinte, vă rog. Intervenție fără microfon. Da, mi se cerea cuvântul pentru următorul punct. Trecem acum la punctul 8. Menținerea producției de lapte în zonele de munte, zone defavorizate și regiuni ultraperiferice după expirarea sistemului de cote pentru lapte. Examinarea proiectului de raport, domnul Dorfman este raportor. Dragi colegi, în acest raport se insistă asupra faptului că producția de lapte în zonele muntoase este una foarte dificilă, în special în zonele defavorizate sau regiunile ultraperiferice. Și aceasta ținând cont de sfârșitul cotelor de lapte în anul 2015, așa că ar trebui să evităm o um, scăderea populației în aceste zone și ar trebui să garantăm pe de altă parte și uh, continuarea producției de lapte în anumite regiuni. Este deci un raport din proprie inițiativă foarte important. Înainte de a-i da cuvântul raportorului, aș vrea să urez bun venit aici unei delegații numeroase care vine din regiunea Bolsano și care a venit aici tocmai pentru a asculta această prezentare. Așa că bun venit la noi. Albert, te rog. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Da, am prezentat acest raport între timp, așa cum tocmai ne-ați spus și dumneavoastră, vorbim de un domeniu foarte important. Uh, și vorbim de domeniile montane care, în care se produce 10% din laptele european. Apoi mai vine și laptele produs în regiunile defavorizate și cele ultraperiferice. Importante sunt și punctele calitative despre care uh, ne-ați spus câte ceva deja. În aceste regiuni, producția de lapte este, de fapt, singura metodă de producție. Oamenii de acolo nu au alte alternative, așa că sectorul de lactate este cel mai important. Eu am propus anumite măsuri care, după părerea mea, sunt neapărat necesare, astfel încât sectorul de lactate în regiunile montane să fie sprijinit. Și asta mai ales când vorbim de abolirea sistemului de cote pentru lapte și de liberalizarea pieței laptelui. Sunt o serie de măsuri sub primul pilon. În ceea ce privește convergența internă în cadrul PAC, cred că e important ca aceste măsuri să fie puse în aplicare cât mai repede, pentru că convergența internă în statele membre, în care încă mai există acum uh, temeul istoric, este cea care duce la afectarea sectorului de lactate tocmai în aceste zone defavorizate. Cred că e posibil și neapărat necesar că atât timp cât nu există un temei juridic în primul, silo, primul pilon, ar trebui să existe anumite sume de bani sub al doilea, un fel de sume cuplate pe, și în ceea ce privește creșterea animalelor, furajele pentru animale. În următorii șapte ani, în PAC, dezvoltarea rurală va avea anumite specifici, programe specifice pentru situații specifice. Statele membre elaborează asemenea programe în următoarea perioadă și de aceea e nevoie de programe speciale pentru sectorul de lactate în zonele montane important pentru această industrie a lactatelor în zonele montane este să existe măsuri și sub al doilea pilon, niște sume de bani în ceea ce privește mediu și e nevoie de asemenea și de investiții pentru sectorul de lactate. E Trebuie să spunem că în aceste zone investițiile și în construirea unei ferme, de exemplu, sunt mult mai mari față de o zonă de câmpie. Așa că trebuie să ajutăm asemenea ferme. Trebuie ajutate și fermele din aceste zone care exploatează albinele. Și acesta e un exemplu bun. Astfel încât să ne asigurăm că veniturile oamenilor din aceste zone sunt crescute. Importantă e să fie sprijinită și cooperarea dintre zonele montane, uh, zonele ultraperiferice din Uniunea Europeană. Aici există structuri foarte mici și niște costuri de producție foarte mari. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că sunt folosite în mod eficient mijloacele și clădirile existente. Un punct central, care consider că e foarte important, e cel legat de costurile cu care se confruntă fermele. De cele mai multe ori aceste ferme sunt mici, producția pe fermă este mică, dar costurile de transport sunt foarte mari pentru că acestea se află în aceste zone foarte vulnerabile și de aceea transportul este cu mult, mult mai scump față de alte regiuni. Trebuie să vedem dacă nu ar trebui să existe anumite măsuri astfel încât costurile de transport să fie mai competitive sau cel puțin să nu fie mult mai mari față de celelalte regiuni. Pur și simplu să existe un același nivel, mai ales în ceea ce privește sectorul de lactate în comparație cu aceste zone despre care vorbim și cele care se află într-o situație mai bună. Ce ar mai putea fi interesant, mai ales în regiunile în care există o economie turistică puternică și există asemenea puncte, mai ales în zonele montane, atunci aici ar trebui să existe o cotă pe vânzare, care cred că ar duce la o posibilitate de venit foarte bună. Ar trebui să ne gândim și la un program specific pentru prelucrarea laptelui în zonele montane. Am făcut următoarea propunere să ne țin, să urmăm exemplul pieței fructelor și legumelor, și anume în ceea ce privește niște investiții pentru cultivare care există pentru acest domeniu. Asemenea, programe ar trebui să existe și pentru aceste zone montane, niște programe europene, de exemplu pentru inovarea produselor, protejarea pieței și așa mai departe. Sunt puncte importante și ar asemenea ferme trebuie să aibă posibilitatea să își vândă produsele cu o calitate superioară la un preț mai mare să existe produse desemnate, cu origine desemnată, de exemplu produse de la munte, care să poate să intre pe piață. Și un asemenea program cred că ar trebui sprijinit pentru că ar putea să ajute. Apoi, în ceea ce privește laptele în școli, laptele care provine din zone montane și zone defavorizate ar trebui să se bucure de o atenție deosebită, mai ales în acele școli publice unde laptele este cumpărat, ar putea să se cumpere acest lapte care vine din zonele montane. Domnule președinte, acestea sunt observațiile pe care am dorit să vi le prezint. Sunt convins că trebuie să adoptăm acest pachet astfel încât fermele din aceste zone defavorizate, zonele montane și zonele ultraperiferice din Uniunea Europeană trebuie să aibă o șansă pe piața liberalizată după anul 2015. Cred că le suntem datori cu asta fermierilor noștri. Aștept um, contribuțiile colegilor, noas- colegilor mei și apoi amendamentele. Mulțumesc! Bine, grație um, uh, Dorf. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Dorfman și acum uh, vicepreședintele nostru dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul fictiv din partea noastră, doamna Pacherinen, uh, nu a putut veni astăzi pentru că este în concediu de maternitate și mi-a cerut să fac câteva comentarii în locul său. În primul rând, Doamna ne ar dori să-l felicite pe domnul Dorfman pentru munca sa exemplară la acest raport. Comisia și Parlamentul au uh, subliniat importanța producției de lapte în regiunile muntoase defavorizate și regiunile ultraperiferice. Sectorul produselor lactate european este supus unei adevărate mutații și peste câțiva ani se va termina și cu cotele de lapte așa că e foarte probabil să apară perturbări pe piața laptelui, în special în regiunile defavorizate și în regiunile ultraperiferice. Doamna Pacarinen speră ca deciziile luate de Parlamentul European să contribuie prin noi propuneri la îmbunătățirea viitorului celor care locuiesc în aceste regiuni. Domnul Dorfman a vorbit în special despre situația regiunilor muntoase. Dar n-ar trebui să lăsăm deoparte regiunile ultraperiferice, care sunt supuse unor provocări deosebite și pentru care trebuie să asigurăm capacități de producție de lapte. Ținând cont de situația actuală, acest lucru este însă din ce în ce mai greu ar trebui să atragem atenția și asupra regiunilor arctice, unde producătorii au foarte multe greutăți, ținând cont de creșterea costului de producție și a diferențialului față de alte regiuni. Toate aceste lucruri apăreau în raportul dumneavoastră, domnule Defman. Ați propus um, soluții foarte bune, excelente pentru acest sector, în special măsuri din al doilea pilon pentru organizația de producători. Cu toate acestea, doamna Pacariner ar dori să adauge câteva propuneri în plus. Producătorii de lapte ar trebui să primească semnale pozitive din partea politicilor pentru a fi încurajați să producă lapte și să-și dezvolte exploatațiile agricole. Doamna Pacariner este mulțumită de faptul că Parlamentul European dorește să ofere măsuri cuplate și aceasta ar putea face dintr-o adevărată politică agricolă comună. Aceste ajutoare cuplate ar reprezenta un răspuns pentru a ajuta producătorii de lapte. Doamna Pacarinen Consider însă că acest lucru nu este suficient pentru ca producția de lapte în aceste regiuni cele mai defavorizate să meargă mai departe. Ar fi nevoie și de măsuri orientate de piață și de ajutorarea producătorilor de lapte pentru a elimina efectele negative ale prețurilor volatile. Regiunile uh, defavorizate ar trebui să aibă o susținere specifică, de exemplu măsuri um, de mediu și agricole și de asemenea ajutoare pentru investiții. Doamna Pacarina n-ar dori să depună și câteva amendamente în acest sens. Și pot să vă spun, domnule Dorfman, că eu una am fost uh, producătoare de lapte în zona arctică. La vremea aceea aveam 230 de kilometri care ne separa de centrul uh, de producător de lapte cel mai apropiat, care la ora actuală nu mai există. Acest uh, centru a fost distrus și acum distanța a devenit 340 de kilometri pentru a transporta laptele nostru până la centrul cel mai apropiat care să-l prelucreze. Dacă vorbim în ziua de astăzi despre uh, regiunile cele mai uh, extreme ale Europei, ar trebui să vorbim și despre soluții ecologice. Ar trebui să vorbim nu doar de zonele muntoase, ci și de micile exploatații și de zonele aflate pe marginea mării. Deci, cred că dacă uh, am vorbit despre utilizarea comună a mașinăriilor, acest lucru este imposibil, pentru că distanțele sunt foarte mari de la o exploatație mică la alta. De acolo de unde vin eu, în propria mea circumscripție administrativă pot să vă spun că această circumscripție este la fel de mare ca Marele Ducat al uh, Luxemburgului și are doar 10.000 de locuitori, ca să vă faceți cât de cât o idee despre ce vorbim aici și care sunt provocările cu care ne confruntăm. Pentru că e vorba aici uh, de distanțe enorme pe care trebuie să le parcurgem pentru a pune în comun uh, mașinările sau pentru a duce laptele pentru a fi prelucrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! mulțumesc. Domnul Bove, mulțumesc. Și eu aș vrea să mulțumesc domnului Dorfman, pentru că cred că a pus degetul pe rană din mai multe puncte de vedere. Ceea ce mi se pare impresionant este faptul că se prezintă niște cifre, se vorbește despre 10% din producție, dar s-ar fi putut pus accentul pe numărul de locuri de muncă, care este mult mai important și depășește acel 10%. Exploatațiile sunt mici, prelucrarea laptelui se face în aceste exploatații și valorizarea laptelui, în special uh, crearea de brânzeturi în zonele de uh, de muncă creează 3-4 locuri de muncă mai mult decât în alte zone. Deci locurile de muncă sunt într-adevăr foarte importante. Există și plus valoarea pentru prelucrare, protecția mediului, toate aceste lucruri apar, bineînțeles, în raport. Ceea ce mi se pare oarecum problematic însă, și nu-i vorba aici doar de raportul domnului Dorfman sau ce e în raport, ci ceea ce nu apare în raport. E vorba că aici e vorba de consecința absurdității de a pune capăt unui astfel de sistem. Pentru că am auzit uh, foarte bine că ni se spune că zonele muntoase, zonele ultraperiferice sunt zone dificile și că nu pot uh, um, fi concurență, nu pot reprezenta o concurență directă față de alte zone. E adevărat și tocmai de aceea avem nevoie de niște măsuri speciale, avem nevoie de organizarea producției și nu putem da frâu liber pieței libere care să gestioneze această situație, pentru că atunci ar trebui să oferim și mai mulți bani publici pentru a compensa catastrofa concentrării acestor uh, distribuitori de lapte. Vedem că această concentrare este în creștere, că instrumentele industriale cresc, că este vorba de o trecere de la 5.000 la 10.000 de mașinării și nu există nici uh, o exploatație muntoasă care să poată fi competitivă la nivelul prețurilor și să aibă atâtea vaci precum uh, le au în medie celelalte exploatații. Deci trebuie să punem din nou sub semnul întrebării această eliminare a cotelor de lapte în 2015. Acesta este primul aspect. În al doilea rând, o soluție foarte concretă. Ar trebui să reluăm munca care a început în cadrul reformei PAC uh, cu domnul Michel Dantan în legătură cu uh, organizarea comună a pieței unice și posibilitatea zonelor de denumire geografică pentru anumite teritorii pentru a putea face legătura între gestionarea volumului pentru a nu produce mai mult decât suntem în stare să comercializăm și, pe de altă parte, negocierea prețurilor între producători, prelucrători pentru a exista o anumită coerență. Toate acestea fac parte din măsurile pe care le putem lua și cred că trebuie să ne reamintim că ceea ce vedem în ziua de astăzi, din păcate, nu este decât simpla consecință a unei viziuni ideologice asupra agriculturii care arată că libera concurență rezolvă toate problemele. Însă, din păcate, agricultura nu se, confirme, nu se conformează acestei uh, ipoteze. Mulțumesc, domnule Bove, și acum domnul Michel Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să îi mulțumesc domnului Dorfman pentru munca sa pentru faptul că a știut să asculte și că s-a deplasat la fața locului în aceste zone de munte. Cred că, într-adevăr, problematica despre care vorbim aici este problematica legată de mediul natural, care limitează, practic, capacitatea de lucru a omului și limitează capacitatea de densificare a producției și face să crească prețurile. Climatul adaugă în plus um, alte prețuri, alte costuri suplimentare, pentru că, bineînțeles, de exemplu, clădirile trebuie să reziste la tot felul de condiții, printre care zăpada și așa mai departe. Și aș vrea să mulțumesc domnului Dorfman pentru faptul că a ținut cont de toate aceste aspecte. Și acum, în legătură cu consecințele izolării, în zonele de munte, așa cum s-a spus și pentru zonele ultraperiferice din nord, acest proces de izolare nu generează doar un cost suplimentar, ci generează în același timp și dezinteres și abandon pentru o bună parte dintre cei care colectează laptele. Bineînțeles că ar fi bine să se asigure peste tot um, acea valoare adăugată puternică pentru a vedea cum se poate comercializa după aceea produsul. Însă, din păcate, de multe ori ne dăm seama la fața locului că e greu să menții instrumentele economice de care e nevoie cu o mărime minimă pentru a asigura un anumit echilibru și după aceea să uh, transforme acea exploatație e într-adevăr o soluție care ar putea fi avantajoasă, dar aceasta nu corespunde realității, pentru că pentru ea e nevoie de o capacitate de muncă foarte mare din partea omului, pentru că e nevoie și de producerea laptelui și de gestionarea, de comercializarea acestuia, de prelucrare, deci sunt mai multe meserii una lângă alta. Deci, ceea ce ar putea apărea o soluție bună în legătură cu prețul, ar trebui să ne gândim la ea. Din punctul meu de vedere, cred că este o chestiune, în primul rând, politică aici, dacă vorbim despre zonele de munte. Pentru că rolul nostru este oare doar acela de a vedea ce se întâmplă din punct de vedere economic și să facem oarecare corecturi sau trebuie să compensăm într-un fel ceea ce se întâmplă din cauza economiei recente. Și aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru că a acceptat acest raport din proprie inițiativă prezentat de domnul Dorfman, pentru că după ceea ce am făcut la pachetul uh, producției de lapte, unde s-a arătat cât de importante sunt uh, zonele de munte și problematica de acolo, am văzut că Consiliul s-a opus uh, în uh, dosarul organizării comune a piețelor. Dacă reușim totuși acum să avem o mare majoritate, poate chiar unanimitate pentru raportul domnului Dorfman, iată un mesaj foarte clar pe care îl trimitem interlocutorilor noștri, comisiei care trebuie să propună ceva și Consiliului care trebuie să codecidă alături de noi. Mulțumesc, Michel. Cred că susținerea de care dai dovadă este foarte importantă. Pentru eu queria felicitar o colega Herbert Dorfman pela oportunidade. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest document. Sper să am ocazia, ca raportor din umbră al grupului meu, grupului socialiștilor, să am ocazia să lucrăm împreună, dat fiindcă vine dintr-o regiune de munte și eu dintr-o regiune ultraperiferică. Iată cele două regiuni care fac obiectul acestui raport. Încă de la începutul acestui mandat uh, s-a arătat interesat uh, de um, desfințarea acestei cot, acestor cote, mai ales uh, în absența altor instrumente care sunt necesare pentru reglementarea ofertei, dat fiind caracterul special al acestui produs. Eu vin dintr-o uh, regiune ultraperiferică din, din Portugalia, unde aceste um, unde acest lucru se face simțit uh, foarte puternic. Dat fiind consecințele asupra regiunilor mai vulnerabile, cum ar fi regiunile de munte sau ultraperiferice, care acum uh, fac obiectul acestui raport, raportul este foarte important. Uh, în aceste regiuni, caracterul natural este foarte important și reprezintă principalul motor al economiei, a stabilității sociale și a aspectelor ecologice, precum și în ceea ce privește ocuparea și popularea teritoriului. Iar aceste lucruri sunt importante pentru mine și pentru colegul Capula Santos ca uh, președinte al grupului socialist în regiunea mea, în regiunea Azores unde se produce 33% din laptele produs în Portugalia, în această regiune ultraperiferică. Așa cum vă spuneau, deci eh, ne-am întâlnit în Strasburg acum un an cu comisarul Cioloș eh, în eh, pentru a discuta un studiu care urma să fie prezentat de Comisia Europeană în ceea ce privește sectorul uh, laptelui în perioada de după cote, pentru a include această dimensiune a impactului la nivel teritorial în ceea ce privește desfințarea cotelor. Noi uh, dorim ca acest studiu să ține cont de regiunile și sistemele de producție care se vor confrunta cu cele mai mari probleme să se arate ce acțiuni se pot lua pentru a garanta un echilibru între dimensiunea economică și dimensiunea teritorială a sectorului laptelui, pentru a vedea cum se, po- se poate menține contribuția sectorului uh, laptelui, care reprezintă un uh, sector uh, extrem de important în aceste regiuni mai vulnerabile. Toate aceste îngrijorări, după cum vă dați seama, au fost uh, incluse în acest studiu. După cum știm, există deja un compromis cu domnul comisar de a lansa o dezbatere amplă în ceea ce privește sectorul laptelui, care să înceapă um, pe 24 septembrie la conferința privind sectorul laptelui, um, situația de după 2015, unde rezultatul acestui studiu, rezultatul acestui studiu va fi publicat. După cum știm, uh, sectorul laptelui a rămas uh, în a, uh, în, la periferia reformei PAC, în, chiar dacă se dorește desfințarea cotelor și înlocuirea cu acest pach, așa numit pachet al laptelui. Uh, ceea ce este prea puțin, uh, ceea ce este un sector atât de important în Uniunea Europeană, care se confruntă cu atât de multe dificultăți. Iată, acestea sunt uh, provocările cu care ne confruntăm în uh, anumite părți ale Europei, la nivelul producătorilor, unde există sentimentul că se face o mare greșeală. Iar a, și asta în contextul în care a, se dorește desfințarea cotelor în martie 2015. Din păcate, negocierile PAC uh, nu s-a, nu s-a mers mai departe decât uh, în pachetul laptelui. Nu s-a înregistrat uh, progres în ceea ce privește reglementarea ofertei, un element foarte important unde mecanismele propuse în raportul colegului Dantin a, a supraviețuit negocierilor. Iată de ce sunt convins că trebuie să mergem să înregistrăm mai mult progres în ceea ce privește, în ceea ce privește acest, aceste soluții pentru a putea să Uh, oferim nădejde producătorilor europeni în regiunile mai uh, defavorizate, cum sunt cele de munte sau regiunile ultraperiferice. Închei cu o observație. Cred că ar fi foarte folositor ca calendarul acestui raport să ține cont de prezentarea rezultatelor studiilor privind uh, sectorul laptelui de după desfințarea cotelor și acesta care va fi publicat pe 24 septembrie la conferința prezentată de Uh, cu domnul comisar Cioloș. Bineînțeles, aceste rezultate sunt foarte importante pentru, pentru, pentru op, opinia comisiei noastre în acest uh, sens. Trebuie, deci, calendarul să țină cont de această conferință foarte importantă. Pe de altă parte, așa cum uh, în direcția, așa, că la fel ca direcția acestei, acestui document, este important ca la nivelul Uniunii Europene, la nivelul statelor membre, să se facă o discriminare pozitivă care să ține cont de scenariul de după desfințarea cotelor, să se țină cont de caracteristicile specifice ale regiunilor de munte și regiunilor ultraperiferice care sunt dependente de producția de lapte, iar, de lapte, iar această uh, discriminare pozitivă, pozitivă trebuie să aibă loc la nivel european și trebuie să se facă și la nivel național, în nivelul statelor membre, în ceea ce privește pozițiile pe care le iau uh, și deciziile politice pe care le au în agricultură, sprijinind uh, în mod consolidat aceste regiuni. Aceste regiuni au nevoie de ajutor pentru a se confrunta cu um, această nouă realitate, au nevoie de sprijin solidar la nivel european și la nivel național. Obiectivul este de a oferit sprijin uh, din partea Comisiei, din partea statelor membre. Uh, și încă o dată vă atrag atenția că trebuie să se țină cont de această conferință și de studiul care va fi publicat în cadrul acesteia. Vă mulțumesc. Grazie, Luis. Mulțumesc, Luis. Dau cuvântul lui Patrau Neveș, după care Elizabeth uh, Iegle. Și avem șapte persoane care au dorit să ia cuvântul. Doamna Patrau Neveș, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă uh, atrag atenția asupra importanței, importanței acestui raport, atât la nivel formal, cât și la nivelul conținutului. În ceea ce privește primul aspect, acest raport arată foarte clar că sectorul laptelui în Europa este extrem de important. Iar noi, în ciuda Uh, discuțiilor din Comisia pentru Agricultură și alături de Consiliu, precum și de Comisie, noi, uh, chiar dacă nu am fost pe aceeași lungime de undă, nu abandonăm această luptă, cunoaștem importanța acesteia și știm că uh, desfințarea cotelor reprezintă o provocare foarte mare, mai ales pentru regiunile cele mai, regiunile cele mai vulnerabile, iar uh, Acum uh, a venit vremea să găsim soluții eficiente. Reforma PAC nu ne-a permis să găsim soluții eficiente, din păcate, iar uh, acum avem acest raport din proprie inițiativă, uh, ceea ce arată foarte clar că nu am renunțat la luptă, suntem în continuare dornici să găsim soluții eficiente. Am vorbit și de această formalitate de, de simbolism, dar și de conținut. În ceea ce este conținutul, vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru activitatea excelentă, pentru pentru acest document pentru care încă o dată sunt felicit. Noi noi suntem siguri că agricultura are o importanță foarte mare în regiunile, în toate regiunile din Europa, dar mai ales în regiunile vulnerabile, o importanță care depășește uh, toți factorii economici. Noi nu putem să, să percepem agricultura doar din ter- în termeni economici, trebuie să ne dăm seama că joacă și un rol social foarte important. Iar noi suntem o Europa socială, o Europa a cetățenilor, nu suntem numai o piață comună cum am fost în trecut și trebuie să ne asumăm această dimensiune socială în toate politicile noastre. Iar acest raport este mărturie a acestui lucru, a acestei dimensiuni sociale care depășește chestiunile economice, cel puțin chestiunile uh, pur și simplu economice. De ce spun asta? Fiindcă odată cu desfințarea cotelor și cu, prezent, și cu introducerea pachetului laptelui, uh, Uh, noi vom uh, confrunta cu o scădere a producției de lapte, ceea ce înseamnă că în unele regiuni unde s-a produs, uh, unde există o tradiție de producție de lapte, s-ar putea ca aceste regiuni să nu mai poată să producă lapte. Dar asta nu înseamnă neapărat și Asta, ă, dar asta nu înseamnă neapărat că ne va lipsi laptele în Europa, ci că aceste regiuni vor dispărea pur și simplu. Iar aceste regiuni sunt regiunile asupra cărora se pune accentul în acest raport, regiuni ultraperiferice și regiuni mun- muntoase. În acest raport se cere foarte clar ca acestor regiuni să le se permită să producă lapte în continuare. Dar trebuie să se, se aibă în vedere caracterul specific al acestor măsuri. Trebuie să avem măsuri care să fie adecvate acestui caracter specific. Trebuie să vedem cum putem permite ca, în, ca, ca noi să putem depăși dimensiunea strict economică, trebuie să ținem cont și de factorii sociali pentru a găsi soluții care să permită acestor regiuni să producă lapte în continuare. Și a spus domnul raportor acest lucru limpede. Uh, se identifică foarte clar problemele cu care se confruntă aceste regiuni și se fac propuneri adecvate, bineînțeles, chiar dacă e loc de mai bine, aș spune eu, e loc de măsuri suplimentare, ceea ce uh, vom, uh, vom face și noi prin colaborarea noastră, vom încerca să găsim cele mai bune soluții pentru uh, aceste probleme. Dar în afară de identificarea problemelor și în afară de propunerilor făcute, s-a spus foarte clar că producția de lapte are o însemnătate ce, ce depășește uh, producția de lapte. E vorba de ocuparea teritoriului, turism, uh, mediul înconjurător, biodiversitate. Toate acestea trebuie să fie avute în vedere. În ceea ce privește propunerile făcute, vreau să vă spun că le sunt de acord cu proportor, fiindcă sunt uh, pertinente, s-a pus uh, degetul pe rană, ceea ce privește foarte multe subiecte, aceste propuneri trebuie să fie sprijinite. Însă, cum spuneam, e loc de mai bine, de uh, soluții suplimentare în ceea ce privește regiunile ultraperiferice, de pildă, uh, E clar că domnul raportor, dat fiind locul de unde vine, e preocupat mai mult de, de regiunile muntoase decât uh, regiunile ultraperiferice, chiar dacă, bineînțeles, uh, s-a făcut efort echilibrat. Dar există unele aspecte cum ar fi discontinuitatea geografică a regiunilor ultraperiferice, reprezintă un caracter specific și pro- pune probleme specifice care le diferențează de regiunile de munte. Deci, problemele legate de transport, nu neapărat la nivelul producției, dar și la nivelul prelucrării și la nivelul uh, comercializării. Bineînțeles, uh, o să colaborez îndeaproape cu domnul raportor, dat fiind că Iată, punctul de plecare este un document extraordinar, ceea ce ne va face colaborarea mult mai ușoară și, bineînțeles, până la urmă, ce ne interesează pe noi la Comisia Agri este să găsim soluții cu adevărat eficiente pentru a rezolva o problemă de care suntem cu toții conștienți. Vă mulțumesc. Petiegle, poi... Elizabeth Iegle. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului raportor, domnului Dorfman. Și, și eu vreau să mă alătur de acestora care au făcut primul pas în ceea ce privește pachetul de lapte și anume domnului Danten. Cred că, cred că abordarea acestuia a fost una foarte bună. Apoi, important e ca să continuăm pe calea pe care a deschis-o Michel Danten și cred că raportul despre care vorbim merge în această direcție. Am avut deja o dezbatere legată de raport și ea ne arată cât de important e subiectul și cât de important trebuie să fie până în final. Știm ce se întâmplă pe piață, știm ce ține de noi ca europarlamentar, însă trebuie să ținem cont și de responsabilitatea pe care o avem față de societate în Parlamentul European. Și o parte importantă și în acest raport, domnule Dorfman, care trebuie să fie evidențiată, oamenii din aceste regiuni ne întreabă ce faceți dumneavoastră și pentru noi, noi cei din zonele de munte, noi cei din zonele care sunt foarte departe și de punctele de prelucrare și de desfacere pe piață. Adică o producție regională în aceste regiuni trebuie să țină cont și de acest fapt. Cum se poate prelucra la nivel regional, pune pe piață la nivel regional ce se poate face în aceste regiuni unde au trăit dintotdeauna oamenii vor dori să trăiască și pe viitor în niște regiuni în care să poată să păstreze metodele de producție care există acum. Da, putem vorbi și despre turism aici, putem să facem mai multe pentru oamenii din aceste regiuni. Dacă nu vom face nimic, atunci oamenii vor părăsi aceste regiuni spre altele unde au posibilități mai multe. Acesta este contextul. Vorbim de niște regiuni unde oamenii au trăit și în trecut și vor dori să facă acest lucru și pe viitor. În anumite regiuni din Spania sau în alte regiuni din Uniunea Europeană, dacă ne uităm spre ele, vedem că avem o responsabilitate și la nivelul regiunilor. Mulțumesc pentru acest raport care arată care este responsabilitatea noastră în ceea ce privește o gândire regională pentru fermierii din domeniul laptelui și așa mai departe. Cred că e un semnal pozitiv și dacă ajungem la un răspuns comun în acest raport, atunci cred că trimitem un semnal foarte bun Comisiei și mai ales Consiliului și anume să se gândească în mod special la această temă. Mulțumim acum doamna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 Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui Herbert Dorfman pentru acest raport de inițiativă. Este unul foarte important. Multe regiuni din Europa sunt vizate de acestea, pentru că vorbim despre niște regiuni vulnerabile. Așa cum spunea și colega mea înainte, în primul rând important sunt oamenii care trăiesc și muncesc în aceste regiuni și e important ca pentru ei să găsim răspunsurile de care care au nevoie. La acele întrebări care au rămas deschise. 10% din producția de lapte, conform acestui raport, este produsă în aceste regiuni în Europa. Trebuie să ținem cont și de faptul că 60% din aceste uh, terenuri din munte sunt folosite pentru producția de lapte. Fermierii de acolo nu au alternative să producă altceva. Alternativa ar fi, ar fi migrația care să avanseze și până la urmă aceste regiuni vor deveni niște regiuni de pădure, sălbăticite. De aceea eu cred că este foarte important să uh, propunem niște măsuri astfel încât să fie evitată această situație, iar aceste măsuri să fie puse în aplicare. Sunt convinsă că producția de lapte trebuie să se bucure în continuare de stimulente pentru a putea supraviețui. Sprijin abordarea domnului Dorfman și anume că pro, produc, Producerea de lapte în aceste regiuni e o parte a identității acestor regiuni. Dezvoltarea rurală ne oferă anumite posibilități în ceea ce privește măsurile și punerea în aplicare acestora. Eu cred că există totuși multe aspecte care au fost uitate din această discuție, pentru că nu vorbim aici doar despre un domeniu de producție, ci vorbim despre dezvoltarea rurală și despre un cerc regional care funcționează bine. Vorbim de foarte multe locuri de muncă în acest domeniu pe care trebuie să le asigurăm. Vorbim de mult mai multe aspecte decât despre câteva exploatații. S-a vorbit despre importanța turismului în aceste regiuni. Niciuna dintre aceste regiuni nu poate totuși să se sprijine doar pe turism și de aceea cred că e nevoie neapărat de măsuri pentru ei. Un alt coleg a vorbit despre unul din punctele cele mai fierbinți și mai importante, și anume transportul. Cum ar trebui să fie finanțat transportul pe viitor în aceste regiuni? Cred că aici ar trebui să punem accentul. În Austria avem regiuni izolate. În acum câțiva ani aveam câte 30 de fermieri în asemenea regiuni, acum au rămas câte 3 pentru că s-a dovedit că lăptările din acele regiuni pur și simplu nu erau rentabile din cauza acestor distanțe. Da, există lapte, dar dacă laptele nu este preluat, atunci fermierii din aceste zone renunță pur și simplu la producția de lapte. De aceea trebuie să găsim niște măsuri specifice acestui domeniu. Apoi domnul Danten a pus întrebarea cea mai importantă și anume care vor fi consecințele în aceste regiuni, în ceea ce privește sectorul lactatelor. Eu cred că nu vorbim doar de o problemă economică, ci și de una politică, la care răspunsul trebuie să fie da, producerea de lapte în aceste regiuni defavorizate, ultraperiferice și de munte trebuie să fie un punct central pentru noi. Și sper să ne bucurăm de unanimitate în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Elizabeth. Are acum cuvântul domnul Andreu. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, domnului raportor, pentru acest document extrem de bun. care ne arată foarte clar răspunderile noastre politice. E drept că există interesul de a păstra Uh, fermele de lapte peste tot uh, în, uh, pe teritoriul european, fie că este vorba de elemente ecologice, economice și mai departe, ne dăm seama că unele zone cu anumite specificități, cum ar fi cele de munte și zonele ultraperiferice, se vor confrunta cu anumite, cu anumite, cu anumite probleme uh, după desfințarea cotelor în 2015. Apoi se pun și aspecte în ceea ce privește libera concurență um, în aceste zone vulnerabile. Întrebarea este ce fel de activitate economică se poate derula mai departe pe, în aceste teritorii. Iată de ce spuneam că e vorba de răspundere noastre politice, fiindcă înseamnă că trebuie să ne gândim la politicii uh, la politici inegale, dat fiind că nu există egalitate teritorială. Iar în ceea ce privește zonele mai vulnerabile, unde densitatea crescătorilor este mai scăzută, s-ar putea ca efectele să fie negative. Este vorba despre o miză de dezvoltare rurală fiindcă pe aceste teritorii va fi foarte greu să mai supraviețuiești, să supraviețuiești fiindcă producția de, de lapte este un sector foarte important, la fel de important ca uh, sectoare cum ar fi, ca sectoare cum ar fi producția de apă, uh, de eliminarea deșeurilor și așa mai departe. Iată de ce este foarte important să uh, oferim un acces mai bun la asistența din pilonul 2 pentru aceste exploatații. Trebuie, deci, să, să, să, să existe investiții în uh, infrastructură și în inovație, iar creditele pentru inovare și cercetare trebuie să fie folosite pentru diferențierea produselor. momentul, aici vorbim despre lapte, dar, dar același lucru este valabil pentru uh, uh, pentru alte produse, fiindcă acestea nu sunt diferențiate. Iar acum, în cadrul acestei reforme, trebuie să lucrăm cu producătorii pentru a pune la punct specificitatea produselor care sunt produse în aceste uh, anumite regiuni. Altfel, uh, va fi foarte greu să menținem nivelul economic pe aceste teritorii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Giancarlo ai cuvântul, după care, după care Martin. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. S-a a, a spus, cred că domnul Capola Santos a făcut un comentariu în Parlamentul European care spunea că că în ceea ce privește gestionarea uh, zonelor ultraperiferice, prefera mai degrabă să uh, financeze, să se financeze populația în, uh, în amonte decât să se rezolve crizele cauzate de depopulare. Trebuie să ne asigurăm că oamenii rămân în aceste regiuni, că nu se duce la o pierdere a populației. Laptele, după cum bine știm cu toții, reprezint, este este mai bun în aceste regiuni. Trebuie să ne asigurăm și că sunt menținute standardele de mediu. În regiunea mea, zone întregi au fost abandonate. Este vorba de pășuni unde odinioară pășteau vitele care produceau lapte, iar acum sunt total abandonate și ne confruntăm cu noi probleme. Dispar uh, anumite soiuri de uh, floră și anumite faună din aceste zone. Sunt anumite zone unde natura își cere drepturile, ceea ce înseamnă că crescătorii de animale care au rămas acolo se confruntă cu probleme, fiindcă uh, aceste zone, de pildă, încep să fie pășunate de căprioare care uh, au, s-au întors în aceste zone. Există um, foarte multe soluții pe care putem să ne confruntăm, pe care putem să, să ne aplecăm, dar în primul rând trebuie să ne asigurăm că populația rămâne în aceste zone. Mulțumesc, Martin Häusling. <clears throat> Ich kann vielen zustimmen, was Sie da, pot să fiu de acord cu foarte multe dintre cele spuse, însă am impresia că acum observă foarte multe, multe lume că faptul că se renunță acum la cote duce pentru multe dintre regiuni la o adevărată catastrofă. Acest lucru ni l-a spus și domnul Dorfman în raportul său. Se va ajunge la perturbări ale pieței care vor pune la îndoială existența anumitor regiuni. Apoi, cu banii din al doilea pilon, dacă sumele acelea pot să fie corectate. Am spus și înainte că am o speranță foarte slabă și asta pentru că în al doilea pilon există cele mai mari reduceri cu care se confruntă statele membre. Știu că există proble- programe suplimentare care ar putea să ajute pe fermieri să continue să producă lapte în aceste regiuni, însă nu știu de unde ar trebui să vină banii pentru ele cred că nu trebuie să vedem această problemă ca fiind una doar pentru zonele de munte, pentru că foarte multe din problemele din raport sunt probleme cu care se confruntă majoritatea fermierilor mici care nu au altă alternativă decât producția de lapte. Acest lucru se întâmplă în cele mai multe regiuni de pășune. Nu ține doar de așa cum spuneam, de zonele de munte și ultraperiferice, ci de toate micile întreprinderi. Pentru că există unii care produc prea mult lapte și după aceea nu mai au unde să-l vândă. Apoi Herbert Dorfman ne spunea și ar poate ar trebui să mergem un pic mai departe la conferința din 24 septembrie și anume cu următorul subiect, dacă nu e nevoie de niște reguli specifice, un o reglementare a pieței care ar putea să îmbunătățească lucrurile. Probabil că așa am putea să facem un pas înainte. Domnule Dorfman, am fost împreună la Tirol, într-o delegație a Comisiei în Tirolul de Sud, pot să-mi închipui că această regiune, fără o o producție de lapte așa cum trebuie nu va supraviețui. Este foarte clar. Da, e nevoie de măsuri, măsuri pe care, despre care ne-a vorbit Herbert Dorfman, însă e nevoie de și mai mult, să vedem cum trebuie să arate piața pe viitor, pentru că liberalizarea nu va aduce nimic bun pe viitor acestor regiuni. Mulțumim, Martin. Are cuvântul domnul Sigheresti și apoi doamna McGuinness. Sprawozdawcy. Mulțumesc, am ascultat prezentarea raportorului și discuția de acum și toate acestea ne-au arătat că problema este una foarte spinoasă. Ar părea simplu la o primă privire. Cum am putea să menținem produce, producția de lapte în zonele de munte, în zonele ultraperiferice și mă refer mai ales la zonele din nord. Nu vorbesc de fapt doar despre lapte, ci de producție de orice fel. Întrebarea următoarea, dacă ne dorim să continue producția în aceste regiuni, E vorba de o decizie socială sau politică. Dacă dorim să se mențină producția în aceste zone, atunci să ne amintim că fermele despre care vorbim sunt majoritatea dintre ele micuțe, cu o scară de producție redusă și e foarte, foarte dificil pentru ei să-și asigure un venit astfel încât să-și sprijine familia. Atunci trebuie să ne gândim ce fel de producție trebuie să existe ca să fie eficientă, ce fel de instrumente ar fi cele mai bune. E clar că vor vorbim aici despre investiții și despre sprijinirea investițiilor. Trebuie să fie menținute un fel de stimulente de producție. Fără acestea, uh, Asemenea întreprinderi cu asemenea scară de producție și costul de producție nu vor putea să își asigure un venit astfel încât să fie satisfăcute nevoile pe care le are familia în cauză. Știm că totul e mai scump în asemenea regiuni. Pentru a cultiva un hectar de câmp e nevoie de mai mult combustibil, sunt mai mari costurile de transport și așa mai departe. De aceea trebuie să ne punem următoarea întrebare. Cum putem să avem un impact asupra pieței? Va fi foarte dificil. De aceea, calea de urmat este de stimulente pentru producție și acest lucru trebuie să fie exprimat clar. Apoi, mai intervine și dimensiunea de politică regională. E vorba de construirea de infrastructură și menținerea condițiilor care să considere, să convingă populația să rămână. Populația se mută din zonele în care lucrurile sunt dificile și în care solul nu este fertil. Ce putem să facem acum, în acest moment în care ne aflăm? Zarurile au fost deja aruncate pentru că forma pacului a fost deja stabilită. Înseamnă acest fapt că dorim să le spunem fermierilor că ne gândim la ce să facem după ce vor fi abolite cotele pentru lapte, vom face orice pentru ei astfel încât să-i ajutăm în sector de lactate, dar cum rămâne cu finanțarea? Cine va plăti pentru toate acestea? Trebuie să găsim mijloace în acest sens pentru a acoperi aceste costuri. E bine că discutăm subiectul atât de târziu atât de devreme, pentru că probabil vom avea spațiu de manevră poate ne vom da seama că e nevoie de intervenție, mai ales în condiții dificile. Doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc lui Herbert pentru acest raport. Însă să fim foarte atenți la comentariile care s-au făcut în ceea ce privește cotele. Raportorul nostru nu ne spune că trebuie să menținem cotele ca o măsură de a răspunde la îngrijorările care există în acest domeniu. Anumite comentarii uh, au fost în acest sens oameni care nu vor mai continua să producă produse lactate, chiar dacă există în continuare cotele. Cred că trebuie să fim atenți. Există și regiuni în care problemele au continuat și nu au fost rezolvate de cotele pentru lapte. Trebuie să înțelegem bine aceste probleme. De exemplu, aș dori să știu dacă aceste 9,5% producție de lapte în zonele de munte. A crescut această cifră sau a scăzut pe perioada în care existau cote pentru lapte? E o problemă care are de a face cu îmbătrânirea populației din uh, zonele de munte. Care sunt factorii socioeconomici din aceste zone? Cred că ar trebui să urmărim cu atenție ce va, care va fi rezultatul conferinței Comisiei în ceea ce privește produsele latale. Aliniatele 3, 5, 6 sunt adresate și în raportul domnului Dorfman, și anume statele membre trebuie să ia decizii în ceea ce privește zonele ultraperiferice defavorizate pe care le au. Doar ca să mai calmez puțin lucrurile, avem un buget foarte fix, chiar în scădere pentru agricultură. Așa că va fi foarte greu să abordăm toate problemele structurale și o includ aici și pe această problemă foarte importantă în ceea ce privește sectorul lactatelor în aceste regiuni. Totuși, acest raport trebuie să fie unul salutat și cred că merge în mână în mână cu ceea ce va face Comisia în luna septembrie. Sper că statele membre vor asculta și ele, însă trebuie să ținem cont de factorii socioeconomici, să vedem ce se întâmplă în aceste regiuni încât oamenii abandonează producția. Când am mers în regiunea dumneavoastră în vizită, am văzut niște lăptării foarte mici care primeau niște prețuri foarte bune pentru niște produse de calitate foarte bună. E clar că trebuie să existe o diferențiere a unor asemenea produse. Trebuie să existe un fel de contrabalansare pentru a face față discrepanțelor de costuri cu care se confruntă ele. Mulțumim, are cuvântul acum Comisia. Signor Verstailen, de la DG. Domnul Verstailen de la DG Agri, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului Dorfman pentru această inițiativă. Suntem de acord cu toții, producția de lapte în zonele de munte, în zonele defavorizate și regiunile ultraperiferice se confruntă cu probleme deosebite. Considerăm însă, pe de altă parte, că reforma PAC permite statelor membre să intervină și au o marjă de manevră pentru a oferi susținere specifică pentru a menține producția de lapte în acele regiuni. Am să vă dau câteva exemple. Dacă ne referim la plățile directe, care au fost menționate deja de domnul Dorfman, acestea au fost revizuite pentru a fi mai convergente și politicile noi permit o reducere treptată a referințelor isterice pentru fermieri și statele membre pot hotărâ să aplice alte scheme, cum ar fi, de exemplu, uh, plățile în funcție de constrângerile de mediu și um, plățile cuplate voluntare aceasta pentru a întări susținerea în zonele de munte și zonele defavorizate. De asemenea, se extinde definiția pășunilor uh, permanente și a pășunilor în general și în felul acesta se extinde uh, domeniul zonelor eligibile. Pe de altă parte, susținerea uh, voluntară cuplată susține aceste sectoare, printre care cele producătoare de lapte, de carne, de oaie, bovină și așa mai departe. Referitor la dezvoltarea rurală, prevederile permit statelor membre să aibă niște programe mai detaliate în funcție de provocările specifice cu care se confruntă, incluzând aici și producția de lapte în zonele defavorizate, bineînțeles și în zonele de munte sau acolo unde există niște constrângeri și dificultăți deosebite. Ideea raportorului de a avea o susținere specifică în cadrul programelor de organizare comună a pieței pentru laptele de munte, după uh, schema existentă pentru fructe și legume, această soluție a fost uh, discutată, dar n-a fost uh, reținută de către legiuitori pentru că în sectorul fructelor și legumelor acest lucru s-a făcut dintotdeauna, însă pentru producție de lapte, după cum știți, sistemul a fost diferit pentru a susține fermierii. Pe de altă parte însă, susținerea pentru grupurile de producători, așa cum sunt ei numiți, sunt, este posibilă la pilonul al doilea și noile prevederi din pachetul pentru produse de lapte, în special în ceea ce privește organizațiile de producători și contractele pentru mari organizații de producători, întăresc posibilitatea ca fermierii să își îmbunătățească marja um, în ceea ce privește lanțul de aprovizionare. Bineînțeles, aceste măsuri pot fi reformate și pot fi aplicate zonelor de munte. Să nu uităm că în această ultimă reformă există și noi posibilități pentru organizații de producători pentru a răspunde în situații de criză și în cazul de dezechilibru al piețelor. În ceea ce privește, de exemplu, derogări limitate pentru uh, legea concurenței în astfel de situații. Aș vrea de asemenea să fac referință și la ce a spus domnul Dorfman referitor la schema de lapte în școli. Eficiența acestei scheme este revizuită la ora actuală de către Comisie și dorim să promovăm alte inițiative în acest domeniu pe viitor pentru a utiliza și mai bine eficiența acestei scheme și pentru a ține cont și de posibilele sale lacune. Unul dintre obiectivele noastre este acela de a găsi noi sinergii, de exemplu cu o altă schemă existentă, cea de fructe în școli, și de a permite produselor locale să intervină. Aceasta este un prim răspuns, domnule președinte, în fața acestui raport și, bineînțeles, dezbaterea va rămâne deschisă în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul din nou raportorului pentru intervenția finală, însă aș vrea și eu să-i mulțumesc din partea mea pentru munca pe care a făcut-o, pentru că este o chestiune foarte importantă pentru zonele de munte, zonele defavorizate și regiunile ultraperiferice și avem nevoie de soluții tehnice și politice. Mulțumesc. Te rog, Herbert. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția pe care am avut-o a fost una lungă. Foarte mulți colegi au avut un aport foarte bun și acest lucru ne arată cât de importantă e această temă și din punct de vedere politic pentru că știm cu toții cât de important e laptele în cadrul agriculturii. Nu voi lua lucrurile punct cu punct, ar lua mult prea mult timp. E clar că sunt de acord cu cele spuse de doamna sunt și anume în ceea ce privește regiunile ultraperiferice care au probleme foarte asemănătoare cu cele de munte și acest fapt apare și în raportul meu. Câteva puncte în legătură cu cele spuse de domnii Bove și Hoisling din partea versilor. În mod conștient nu am deschis aici o nouă discuție legată de cote. E o dezbatere pe care am avut-o deja în cadrul reformei PAC și voința politică din această instituție ne-a arătat acest fapt. În Consiliu s-au propus măsuri care să fie posibil să fie puse în practică. Și cred că colegul Arbert a spus foarte clar și frumos și anume o discriminare pozitivă, ceva ce nu va fi valabil pentru toate exploatațiile din Uniunea Europeană, ci pentru acelea care se află într-o situație dificilă, pentru acestea pot să fie puse în aplicare niște măsuri specifice mai mulți colegi au spus că trebuie să ne folosim de momentul pe care îl avem și anume săptămâna viitoare va exista o conferință foarte importantă organizată de comisie ceea ce ne arată că și Comisia este preocupată în continuare de această temă și trebuie să se ocupe de ea și pe viitor. Acest lucru nu înseamnă că laptele din regiunile de munte e singurul subiect, e unul dintre ele care poate fi introdus și aici. Doamna Köstinger ne-a spus despre transport, acest subiect se tot reîntoarce în discuție. Astăzi lucrurile stau așa, există aceste costuri foarte ridicate ale transportului în zonele de munte și cele ultraperiferice mai, problemele sunt mai ales în ceea ce privește industria privată, cumpărătorii privați. Pentru celelalte, da, există, există um, asociații. Însă dacă va exista o piață liberală, atunci acești cumpărători privați vor încerca să ia cantități mai mari pe căi mai scurte. La ce se va ajunge? Acești cumpărători privați vor uh, încerca să construiască niște concentrări mai mari care vor duce la probleme. Dacă vor exista, va exista un număr mai mic de lăptării în zonele de munte, atunci problemele vor fi și mai mari, pentru că, în mod automat, numărul lor scăzând, costurile vor crește. De aceea trebuie să vedem ce putem face împotriva acestui curent. Doamna Heuslinger ne-a spus că nu, va exista, nu vor exista suficiente fonduri în al doilea pilon pentru toată lumea, da, e de acord, sunt de acord, de aceea am făcut niște propuneri și în legătură cu sume de bani din primul pilon, niște programe specifice în cazul în care ne confruntăm cu această situație. Știm cu toții Știm cu toții că banii nu vor fi mai mulți de nicăieri. Apoi, mai mulți colegi au spus că nu putem să lăsăm totul să se desfășoare pe piață. Da, sunt de acord în totalitate, însă trebuie să ținem cont și de piață. Trebuie să reușim să ne asigurăm că producătorii și cei care prelucrează lapte, cei aflați în zonele de munte, pentru produsele lor care de cele mai multe ori au o calitate foarte bună, ei pentru ei trebuie să ne asigurăm că ei primesc mai mulți bani decât alții. Cred că acest lucru e important. Și dacă nu ținem cont de el, doar prin investiții nu vom ajunge nicăieri. Cred că avem nevoie de o combinație rațională de investiții indirecte, ale fermierilor pe de o parte și de ajutor astfel încât ei să aibă succes pe piață. Nu sunt de acord cu reprezentantul comisiei care a spus da, avem tot ce avem nevoie. Nu, există foarte multe lucruri pe care le avem, unele care au rămas la latitudinea statelor membre, însă eu cred că avem nevoie de această discriminare pozitivă pentru regiunile de munte și cele ultraperiferice, astfel încât și acestea să aibă un viitor după anul anul 2015. Le mulțumesc colegilor pentru aport, cele spuse de Michel Lanten și de ceilalți, doamna Elisabeth Iegăle, toate ne arată că, da, există o unanimitate, există sprijin pentru acest raport. Dacă lucrurile stau așa, mă bucur foarte mult și aștept aporturile viitoare, astfel încât raportul să uh, fie unul cu care să fie de acord majoritatea membrilor comisiei noastre. Ca voi să-l trimitem înspre comisie și spre Consiliu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Herbert! Sper și eu să ajungem la un consens cât mai larg la acest raport din proprie inițiativă. Și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, gestionarea cheltuierilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor. Agnes Lebrun În mai 2013, vă reamintesc, Comisia a adoptat propuneri care fac parte din acest pachet pentru sănătatea animalelor și a plantelor regăsim aici măsuri pentru întărirea dispozițiilor referitoare la securitatea și sănătatea pentru întregul lanț agroalimentar. Există și un regulament fitosanitar, regulament referitor la materialul de reproducere, bunăstarea animalelor și, bineînțeles, și controlele oficiale. A cincea propunere din acest pachet a fost adoptată în luna iunie și a fost supusă uh, unui schimb de opinii. Aici regăsim și elementele de finanțare pentru acest uh, pachet, cheltuielile referitoare la uh, lanțul alimentar pe perioada 2014-2020. Această propunere ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014 și, ținând cont de acest lucru, sperăm să putem fi în stare să încheiem negocierile înainte de restul pachetului. Și fără să mă întind prea mult, dau cuvântul doamnei Lebron pentru prezentarea sa și după aceea vom ajunge la dezbatere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum vă spunea președintele, acest uh, proiect face parte din pachetul legislativ care a fost prezentat pe 6 mai și care se cheamă Reglementare mai inteligentă pentru alimente mai sigură. E vorba de 5 texte în acest pachet, 4 texte sectoriale și acest regulament pentru gestionarea cheltuielilor se referă la simplificarea cadrului legislativ referitor la securitatea lanțului de aprovizionare alimentar. În cadrul acestui proces de simplificare, se ține cont și de faptul că se modifică 11 acte precedente. Regulamentul trebuie să fie adoptat de urgență și tocmai de aceea cred că trebuie să lucrăm cu un ritm susținut pentru a ajunge la acest rezultat. Raportul ar trebui să fie adoptat la comisie pe 26 noiembrie pentru a fi pregătit uh, pentru votul la plenară la începutul anului 2014. De altfel, prima versiune a calendarului nu permitea acest prim schimb de opinii pe care l-am organizat astăzi. Regulamentul reia dispozițiile existente în textul unic, însă există trei elemente inovatoare pe care aș vrea să le prezint aici. În primul rând, raționalizarea ratei de cofinanțare, pentru că există trei rate maxime care au fost create, un, o rată de 50%, o rată în cazuri de derogare de 75% pentru acțiunile transfrontaliere, deci pentru acțiunile între două state membre transfrontaliere și, în al treilea rând, pentru statele membre unde PNB-ul uh, brut este inferior uh, unui nivel de 10% la nivelul mediu al Uniunii Europene și, în sfârșit, în al treilea rând, 100% pentru riscuri sanitare grave, pentru acțiuni specifice care sunt prezentate de către Comisie în programul său de lucru sau atunci când e vorba de acțiuni realizate de către țările terțe sau în țările terțe. Există și un prag de 50.000 de euro care a fost înființat, vom reveni la acesta mai târziu. Sub acest prag nu se poate acorda niciun fel de subvenție. Înainte trebuie să precizez că nu există niciun astfel de prag, dar poate nu din motivele pe care ni le-am uh, imaginat noi. Un al doilea element inovator se referă la crearea unor indicatori. E vorba aici de indicatori de evaluare. Acțiunile realizate la nivelul Uniunii au de suferit la ora actuală din cauza dificultăților de evaluare, prin urmare Comisia propune stabilirea unor indicatori foarte preciși pentru a evalua mai bine consecințele politice în ceea ce privește securitatea uh, lanțului alimentar. Un al treilea element inovator se referă la programele de prospecțiune, am putea să le numim programe de supraveghere, care se referă la prezența de organisme periculoase, astfel încât să prevenim amenințările care sunt în creștere în domeniul sănătății plantelor. Iată deci foarte pe scurt, pentru că nu vreau să abuzez aici de Uh, răbdarea dumneavoastră, iată care sunt elementele inovatoare și deocamdată atenția mea a fost atrasă de uh, două elemente speciale. Un lucru pe care l-am prezentat deja pentru că este un element inovator, deci este foarte interesant și, pe de altă parte, problema actelor delegate, în special în ceea ce privește lista bolilor. Cred că în această chestiune trebuie să vedem care este diferența între actele delegate, acte de execuție și așa mai departe, să vedem uh, unde ne situăm și există și problema accesului la acel fond sau rezervă pentru situații de criză. Asta mă opresc aici cu prezentarea succintă pe care am făcut-o și, bineînțeles, la momentul acesta e vorba mai degrabă de a ține cont de remarcile, de comentariile dumneavoastră, de a vedea ce întrebări aveți și într-o a doua fază să aducem răspunsurile pertinente. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Allora... Mulțumesc! Începem dezbaterea. Doamna Garcia Perez, nu mai dorește nimeni altcineva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu doamnei Lebrun pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o referitoare la modificările ce au fost propuse de comisie în acest regulament. Sper să cooperăm uh, strâns uh, cu doamna raportor pentru a introduce câteva modificări, câteva schimbări care, din câte am înțeles, sunt necesare. Într-o uh, primă dezbatere aș vrea să fac doar câteva comentarii generale referitoare la patru puncte. În ceea ce privește propunerea, aceasta pleacă de la o reducere de 30% față de fondurile anterioare. Articolul 5 prevede utilizarea rezervei pentru cazurile de criză atunci când creditele din linia bugetară 3 nu sunt suficiente. Eu consider că în cazul în care e nevoie de fonduri suplimentare, lucru care probabil că va apărea, avem nevoie de mecanisme suplimentare, de exemplu uh, fonduri care să vină din la rubrica 3 sau din alte rubrici bugetare, dând dovadă de mai mare flexibilitate. Dacă nu obținem acest lucru, atunci riscul ar fi acela de a aplica mecanismul de disciplină financiară, care se pare că oricum va fi aplicat uh, în fiecare an de acum încolo. Și am arătat deja la această comisie îngrijorarea noastră față de felul în care se aplică mecanismul de disciplină financiară. Și dacă la un astfel de instrument unde există o reducere de 30% a fondurilor se completează cu acest mecanism de disciplină financiară, cred că ar trebui să găsim cu totul alte formule și alte soluții așa cum spuneam mai devreme, de exemplu un instrument de flexibilitate pentru a vedea în ce alte rubrici am putea să intervenim. În ceea ce privește prezentarea rapoartelor și datele uh, care ne-au fost prezentate de către Comisie, cred că nu sunt foarte realiste. Statele membre trebuie să prezinte înainte de 31 martie un raport tehnic detaliat referitor la anul precedent. Cred că termenul este prea strâns, în special ținând cont de situația în anumite țări, cum ar fi de exemplu cazul țării mele, unde administrația centrală trebuie să prelucreze informațiile care vin din toate comunitățile autonome care sunt competente în acest domeniu. De aceea cred că termenul care ar trebui prezentat este același uh, pe care îl avem la ora actuală, și anume 30 aprilie. În ceea ce privește lista bolilor care pot fi subvenționate, acesta trebuie să fie inclus în actul de bază. Bineînțeles, Comisia ar putea elimina sau adăuga noi boli, dar nu putem uh, um, lăsa această temă pe baza actelor de execuție. Și, în acel, uh, pe de altă parte, acel prag de 50.000 de euro, statele membre ar putea avea nevoi mai mici, de exemplu pentru eradicarea unei boli, care ar avea un efect uh, contagios care nu depinde de cheltuielile mine care au fost stabilite de Comisie pentru un program național. Acestea sunt cele patru puncte care cred că ar trebui să fie revizuite la comisia noastră, la Comisia de Agricultură și cred că vom avea o dezbatere mai uh, detaliată pe viitor pentru a vedea care este poziția finală în cadrul comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, Irace! Acum mă uit înspre comisie, am să dau cuvântul reprezentantului comisiei, DG Sanco. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, Parlamentului pentru rapiditatea cu care a reacționat față de această propunere. După cum se spune aici, este important ca propunerea să fie adoptată cât mai repede cu putință, de preferat înainte de sfârșitul anului. Cum spunea doamna Lebrun, această propunere este o reformare a legislației actuale. O modificare care să permită statelor membre să acționeze cu mai mare ușurință și, de asemenea, să permită o mai bună muncă uh, la nivelul Comisiei. Această propunere se referă la toate cheltuielile în domeniul uh, alimentelor și a furajelor, uh, începând cu eradicarea bolilor, situații de criză, de exemplu, ce s-a întâmplat în Italia, se face referință și uh, la referințe din laboratoare europene, de exemplu cele pentru dioxină sau pentru OMG-uri, care să fie valabile pentru toate statele membre. Există referințe și la buget, care, bineînțeles, au de-a face cu pachetul global, pentru că temeiul juridic pentru noi este tocmai acela de a avea niște referințe anuale în cadrul acestui buget. Deci există tot felul de activități și domenii care sunt acoperite de această propunere. Referitor la buget, un lucru care a fost menționat aici, bugetul a fost redus și, într-adevăr, bugetul n-a fost într-adevăr redus, ci este mediu același ca cel pe care l-am avut anul trecut. Este, de asemenea, bugetul de anul trecut, care este prevăzut și pentru acest an și pentru la anul. Deci nu este vorba aici neapărat de o reducere bugetară ceea ce am calculat noi din cauza unor boli precum tuberculoza sau altele care vor scădea în Uniunea Europeană tocmai în urma acțiunilor pe care le-am uh, promovat în ultimul deceniu. Deci ne așteptăm ca aceste boli să se reducă, dar bugetul global n-a fost redus și bugetul care a fost uh, promovat pentru următoarea perioadă este de 1,8 miliarde de euro. Doamna raportor și doamna Pere s-au vorbit despre accesul la acel fond de criză. După cum știți, aceasta a fost o parte importantă a dezbaterii pe care am avut-o atunci când s-a discutat și despre bugetul agri. Din păcate, însă, această propunere n-a fost menținută iar comisarul pentru agricultură, domnul Cioloș, va și scris în legătură cu o modificare a fostului articol 4a, lucru care se reflectă până la urmă în articolul 5 actual. Ideea noastră e, era că probabil câteodată vom avea uh, crize foarte importante, de exemplu ne aducem aminte cu toții de Marea Britanie și uh, criza uh, Uh, vaccine bune, de asemenea uh, febra aftoasă. Au fost situații cu totul și cu totul excepționale și, într-adevăr, bugetul prevăzut nu este suficient pentru astfel de situații. Și DG Agri trebuie să propună niște proceduri care să permită în astfel de situații excepționale să existe un acces la acest fond de criză. S-au prezentat aici și alte chestiuni de către doamna Perez în legătură cu termenele, de exemplu pentru rapoartele pe state. Acum s-a trecut la sfârșitul lui martie, înainte termenului era sfârșitul lunii aprilie și s-au menționat și acei indicatori de către doamna Lebrun și pentru că cheltuim mai puțin de 200 de milioane anual pentru a ajuta statele membre să elimine anumite boli, înseamnă că avem nevoie de eficiența acestor cheltuieli și un raport pe măsură din partea statelor membre. Ideea noastră era ca aceste rapoarte să fie disponibile până în martie în anul următor, astfel încât să se demonstreze că banii au fost utilizați în mod eficient. În propunere se vorbea despre un termen la sfârșitul lunii martie, însă, bineînțeles, flexibilitatea este la fel de importantă ca și eficiența acestor programe. S-a vorbit de asemenea și de acel prag de 50.000 de euro pentru program. Aceasta este o altă reflexie pe care a făcut-o Comisia în legătură cu povara administrativă, dar până acum propunerea Comisiei a fost aceea ca programele să coste mai puțin programele care costă mai puțin de 50.000 de euro să nu fie cofinanțate de Uniunea Europeană. Parlamentul își dă probabil seama de faptul că există state membre foarte mici sau programe foarte mici, foarte reduse, care au într-adevăr nevoie de susținere financiară din partea Uniunii Europene, chiar dacă costă mai puțin decât 50.000 de euro. Deci, din acest punct de vedere, cred că e o chestiune pe care o putem discuta mai târziu și putem da dovadă de flexibilitate. Aș vrea încă o dată să mulțumesc acum Parlamentului și sperăm ca acest text să fie adoptat cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc Comisiei. Am să dau cuvântul din nou doamnei Lebrun. Mulțumesc pentru aceste comentarii. Vreau să vă spun că eh, ce spune doamna Garcia Perez eh, merge și în direcția observațiilor mele, iar în ceea ce ăștia spusele comisiei, mă bucură flexibilitatea în ceea ce privește calendarul, în ceea ce privește pragul, uh, raționamentul comisiei, dacă am înțeles eu bine, uh, spune că uh, nivelul de intervenții este atât de, de scăzut sub 50 de mii, astfel încât merită să se introducă un prag am putea să avem și raționamentul invers, dat fiind că nivelul de intervenții sub, de sub 50.000 de euro este atât de scăzut, atunci putem renunța la prag, fiindcă impactul ar fi și el scăzut. Deci există aici o diferență în ceea ce privește uh, actele de bază și de executare, ceea ce privește lista de boli, doamna Garcia Perez uh, a pus punctul pe ei, iar apoi în ceea ce privește un aspect mai îngrijorător pe care reprezintă rezerva pentru criză, ați spus pe bună dreptate, a spus pe bună dreptate Comisia faptul că mulțumită acțiunilor de monitorizare și de supraveghere, precum și de evaluare, ne putem aștepta ca Uniunea Europeană să, să se confrunte din ce în ce mai puțin cu astfel de situații de criză dureroase și de mare amploare, dar uh, chiar dacă aceste fenomene sunt în scă- scădere în ceea ce privește sănătatea animalelor, uh, situația fitosanitară este diferită. Acolo înregistrăm o creștere, deci trebuie să fim prudenți și să nu ne culcăm pe lauri. Uh, în egală măsură trebuie să anticipăm, să anticipăm lucrurile aici, să facem uh, un pariu în ceea ce privește eficiența măsurilor luate, dar și în același timp să facem un pariu negativ, poate, dar care este realist în ceea ce privește situația uh, fitosanitară care se înrăutățește la nivel global. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile făcute și uh, vă vom oferi noi informații pe viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult! Cu asta am terminat ședința pe ziua de astăzi. Vă reamintesc că raportul domnei Lebrun uh, va fi prezentat pe 17 octombrie, pe 28 octombrie amendamente și vom vota pe 25 noiembrie. Vă reamintesc acum că avem o reuniune a coordonatorilor foarte importantă la care participă raportor și raportor din umbră în ceea ce privește punctele care mai rămân a fi negociate în ceea ce privește reforma PAC. Facem o scurtă pauză de 10, un sfert de oră, 10 minute, un sfert de oră, după care începem reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!